de a amâna uh, raportul a fost o decizie foarte um, înțeleaptă. Mâine vom uh, adopta o rezoluție echilibrată care va folosi Ucrainei. Domnul uh, Stoianov are cuvântul.